Dear colleagues, we will begin in just one minute, so uh, please take... Stimați colegi, vom începe imediat, așa că sunteți rugați să luați loc. Ja, så øh, går vi i gang. Jeg håber, at I tager høretelefonerne på, fordi jeg har tænkt mig at tale på dansk i dag. Vă rog să vă găsiți căștile pentru că astăzi voi vorbi în daneză. Foarte bine. Vă urez bun venit la acest atelier. Un uh, atelier organizat de Comisia INCO, care este tema discuțiilor noastre de astăzi. Încercăm uh, să vedem dacă directiva privind siguranța generală a produselor funcționează sau nu. A fost, uh, această directivă reprezintă o piatră de temelie a, a pieței interne. Uh, trebuie să încercăm dacă funcționează într-adevăr. Uh, de asemenea, vrem să aflăm dacă piața internă funcționează așa cum ne dorim noi să funcționeze și dacă răspunsul este negativ, atunci trebuie să găsim soluții pentru îmbunătățirea situației. În al treilea rând, trebuie să înțelegem cum putem coordona noul cadru legislativ cu directiva privind siguranța generală a produselor. Cum facem, cum putem face lucrul acesta și este el într-adevăr necesar, acesta fiind uh, două dintre întrebările discuțiilor noastre de astăzi. Așadar, vom uh, încerca să găsim, uh, să discutăm toate aceste probleme și să găsim soluții în cazul în care acestea sunt necesare. Toate acestea vor sta la baza unui raport pe care îl, îl vom crea. Însă ne dorim de asemenea ca atelierul acesta să îmbunătățească situația consumatorilor din piața, de pe piața internă. Însă există și câteva teme pe care, la care personal încerc să găsesc uh, răspunsuri astăzi. Oi, Vedeți uh, acest obiect pe care l-am cumpărat săptămâna trecută din uh, Danemarca. E un uh, obiect cât se poate de comun, mulți îl au acasă și în camera copiilor, meu, copiilor mei există această, acest tip de perdea. Problema cu ea nu este materialul în sine, ci Uh, toate aceste fire. Se pare că au existat o serie de accente, uh, accidente pe piața internă. Copiii s-au strangulat jucându-se cu aceste cordoane. Dar, uh, în ciuda acestei probleme, produsul continuă, în continuare, continuă să fie vândut. Cred că este foarte îngrijorător faptul că avem astfel de exemple. Au existat cazuri, recen- de re- cazuri recente de accidente trebuie să ne întrebăm dacă legislația în vigoare este suficient de severă și dacă nu este, atunci trebuie să îmbunătățim situația. Alt exemplu. Acest uh, pix pe care îl țin în mână, l-am cumpărat de la magazinul de jos, arată ca un uh, ruj, dar nu este un uh, ruj, este un pix, are și o luminiță aici, deși arată ca o jucărie, acesta este un pix cât se poate de funcțional, însă arată ca ceva cu care s-ar putea juca copiii. Există reguli oare care se aplică în cazul produselor care ar putea fi atrăgătoare pentru copii? Pentru că, uitați, acest produs este, din cauza luminiței pe care o, o are, uh, foarte atrăgător pentru copii. Să ne gândim că o fetiță de 5 ani ia obiectul în mână, crezând că este un ruș, uh, și în urma jocului, capsula care protejează becul uh, cade, iar uh, această capsulă este mai apoi înghițită de către copil. Haideți să ne întrebăm dacă avem suficiente reglementări în cadrul acestei directive privind siguranța generală reglementări cu privire la produsele care pot fi atrăgătoare pentru copii. Avem șapte vorbitori diferiți astăzi. Vom discuta despre ce put- ar trebui să facem și despre ceea ce putem să facem. Obiectivul nostru al tuturor este garantarea siguranței pe piața internă. Deși există deja o serie de reglementări în ceea ce privește siguranța, întotdeauna există loc de mai bine. Așadar, avem șapte vorbitori astăzi. Avem două ore la dispoziție, prin urmare, orarul este unul foarte sever. Există o serie de persoane în sală care cunosc tema siguranței pe piața internă și încercăm să discutăm cât putem mai mult în cursul acestor două ore. Voi încerca să mă asigur că toată lumea pe parcursul audierii noastre de astăzi va respecta constrângerile de timp, astfel încât toți colegii să poată avea ocazia de a pune întrebări cu privire la informațiile pe care le auzim astăzi. Am împărțit atelierul în trei părți egale. În primul rând, vom auzi o un, o prezentare a unui studiu uh, general cu privire la această directivă, un studiu uh, demarat de Rambold, Ramble Management. Mai apoi vom uh, discuta pe marginea aceleiași directive cu reprezentanții Comisiei Europene și în a treia parte vom avea o discuție cu actorii importanți, reprezentanții consumatorilor, etc., Uh, asta pentru a vedea care este perspectiva lor asupra directivei privind siguranța generală. Și mai apoi vom avea și o sesiune de întrebări și, întrebări și răspunsuri. Prin urmare, avem o mulțime de lucruri de, de făcut. Așadar, haideți să-i dăm uh, cuvântul primului vorbitor, Hana Mayakun, de la Rainbow Management, care ne va prezenta studiul privind directiva uh, privind siguranța generală. Ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați uh, deputați. Vă mulțumim pentru faptul că ne dați ocazia să vă vorbim despre acest document informativ despre siguranța generală a produselor și supravegherea pieței. Aș vrea să încep în a vă expune obiectivele studiului pe care le-am făcut noi. Noi a trebuit să analizăm această directivă și să o comparăm cu noul cadru legislativ și să vedem dacă există divergențe între cele două. Apoi, am vrut să evaluăm dacă era nevoie de o aliniere între cele două texte legislative. Apoi, a trebuit să subliniem experiențele deja existente în domeniul uh, activităților de supraveghere ale pieței comune, apoi să examinăm dacă este nevoie de uh, măsuri specifice de supraveghere ale pieței pentru anumite produse și apoi să vedem dacă legislația curentă în ce privește supravegherea pieței pentru a detecta eventuale produse periculoase cumpărate online era uh, adecvată. Actuala situație este următoarea. Avem uh, directiva pentru siguranța generală a produselor și supravegherea pieței. Există din anul 2001 și se aplică tuturor produselor uh, care nu sunt produse alimentare. Este, ca să spunem așa, un fel de uh, um, plasă de siguranță. Există apoi regulamentul 765 per 2008 care se aplică produselor care sunt um, acoperite de legislația armonizată. Există anumite suprapuneri între uh, directivă și regulament și concluzia este că uh, directiva uh, se aplică acelor produse uh, care sunt mai specifice decât cele așa numite armonizate. Atunci când există legislație specifică unui sector, aceasta are prioritate față de prevederile din directivă, așa numitele lex specialis. Apoi avem decizia 768 per 2008, care include prevederi uh, pentru legislație armonizată și care face parte din noul cadru legislativ. Dar există clar trei mari cadre legislative. Putem să vedem, în primul rând, diferențe între definițiile date de uh, directivă și de noul cadru legislativ. De exemplu, definiția pentru operatorii economici sau, de exemplu, între a comercializa pe piață sau a face să fie disponibil pe piață un produs. produs. Mă scuzați. Oricum, este vorba despre acele produse care nu au un grad ridicat de risc pentru uh, funcționarea pieței sau pentru sănătatea consumatorilor. Cine se ocupă de aplicarea acestei directive? Mai multe uh, organizații de protecție a consumatorului și mai multe direcții generale din Comisia Europeană. Teoretic, în noul cadru legislativ ar trebui să existe o aliniere a definițiilor pentru că e nevoie și de o actualizare a acestora, în special definiția pentru operatorii economici. Pentru că existența unor definiții diverse poate să aibă un impact asupra obligațiilor operatorilor economici sau pot să creeze confuzii. Și din cauza aceasta, unele state membre folosesc în mod exclusiv definițiile din noul cadru legislativ. Am analizat și definiția conceptului de risc grav și am ajuns la următoarea concluzie. Mai degrabă decât să vedem cum este, um, ce se înțelege prin risc grav, poate că era mai interesant să vedem cum este evaluat acest risc. Pentru părțile interesate există uh, liniile directoare din sistemul RAPEX. Unii consideră că era un mare pas înainte, alții spun că sunt mult prea vagi sau uh, generaliste. Apoi, Toată lumea este de acord cu faptul că nu există niște linii directoare foarte clare pentru felul în care trebuie făcute evaluările de risc, mai ales asupra produselor de consum nearmonizate. În plus, există uh, îngrijorări în ce privește capacitatea sistemului uh, RAPEX și a liniilor directoare de a garanta o interpretare coerentă a uh, riscurilor grave în statele membre. Acum, cum pot să fie um, aliniate cele două uh, legislații. Existau mai multe variante. Prima este să se includă prevederile legate de supravegherea pieței din directivă în noul cadru legislativ. O altă alternativă este să fie actualizată directiva astfel încât să țină cont de prevederile um, corespunzătoare din noul cadru legislativ. Alte propuneri uh, privesc definițiile care ar trebui să fie aceleași în cele două cadre legislative, mai ales în ce privește definiția operatorilor economici și felul în care produsele sunt uh, făcute să fie disponibile pe piață sau sunt plasate pe piață pentru a fi comercializate. Apoi, s-au mai făcut propuneri în ce privește clarificarea metodelor de evaluare a riscurilor pentru acele uh, produse care nu sunt de uh, larg consum. În ce privește obligațiile operatorilor economici, ne-am dat seama din mai multe interviuri pe care le-am realizat că chestiunea trasabilității punea probleme. În noul cadru legislativ, uh, um, trasabilitatea este mai bine reglementată. Și în multe state membre, tot ceea ce ține de trasabilitate uh, există deja în legislația națională, care de fapt uh, include o transpunere a directivei. Apoi, în ce privește drepturile și obligațiilor autorităților naționale, în noul cadru legislativ există uh, stipulată o obligație pentru statele membre de a avea sisteme de supraveghere a pieței. Și se mai specifică că pot să existe programe sectoriale și aceasta este și una din propunerile noastre ce privește alinierea celor două cadre legislative. Am mai analizat și alte aspecte, în primul rând acțiunile comune de supraveghere a pieței. Când statele membre participă la asemenea acțiuni, au văzut că există anumite obstacole, anumite limite și apoi ne am vrut să știm uh, cum se explică faptul că aceste acțiuni comune funcționează. Aceste acțiuni uh, sunt încoronate de succes atunci când există ambiții și obiective comune, când există cooperare între statele membre și organizațiile industriale, În plus, atunci când personalul care trebuie să efectueze aceste misiuni de supraveghere este bine pregătit, misiunile sunt uh, mai eficiente și se poate ajunge la uh, uh, măsuri de reducerea costurilor dacă se fac investiții în comun și dacă se fac testări uh, destinate tuturor, membrelor, uh, tuturor statelor membre care participă într-un singur laborator. În ce privește limitările acestor tipuri de acțiuni, în primul rând resursele insuficiente, apoi uh, cantitatea de, munc- de muncă care nu este um, nu, po- nu poate să fie uh, bine dusă la sfârșit din cauza lipsei uh, finanțării. Apoi, o acțiune comună de supraveghere poate să um, fie un eșec dacă programul nu este bine făcut, dacă există probleme legate de um, um, um traducerea dintr-o limbă într-alta, sau dacă subiectele abordate nu sunt neapărat uh, la obiect. Acum, aș vrea să vorbesc puțin despre uh, supravegherea pieței pentru produsele de consum. Principala distinție între produsele destinate consumatorilor și cele destinate uh, firmelor este că utilizatorul final e diferit și are o capacitate diferită de a înțelege gradul de risc pe care îl poate uh, reprezenta un produs anume. Și o parte importantă din supravegherea pieței uh, trebuie să um, impună statelor membre să efectueze supravegherea pieței numai pentru produsele destinate consumatorilor. În sfârșit, ultima temă pe care am studiat-o a fost supravegherea pieței pentru produsele cumpărate online. Am vrut să știm dacă uh, legislația chiar ține cont de evaluarea de risc pentru aceste produse. Și ne-am dat seama că da, legislația în vigoare ține cont și de evaluarea de risc a produselor vândute online și că nu e nevoie de o revizuire a acesteia. Apoi există o directivă pentru comerțul electronic care impune restricții suplimentare pentru uh, comercianții online. O propunere făcută de către părțile implicate este ca autoritățile vamale uh, să uh, dețină un rol mai mare și să aibă mai multe resurse. Vă mulțumesc frumos pentru atenție! Vă mulțumesc, uh, doamnă Kun, și ați respectat timpul, uh, numai 12 minute. Ne-am gândit să dăm cuvântul și celorlalți doi invitați înainte de a lansa sesiunea de întrebări și răspunsuri. Acum următorul vorbitor este familiar cu reuniunile comisiei noastre. Uh, de fapt, următorii doi oratori, ei reprezintă Comisia Europeană, unde s-au așezat? Am să dau mai întâi cuvântul uh, șefului de unitate de la Digi Sanco. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru că își arată interesul uh, față de subiectul uh, supravegherii pieței și siguranței produselor pentru consumatorii noștri. Aș dori, în primul rând, să vă spun uh, cum stau lucrurile din punctul nostru de vedere. Avem o prezentare PowerPoint, dacă se poate să o puneți pe ecran. În primul rând, în uh, pachetul de documente aveți un, uh, o copie a raportului pe care Comisia l-a prezentat Parlamentului și Comisia acum vreo două doi ani privind implementarea directivei GPSD un instrument puternic pentru a asigura un nivel sporit de protecția consumatorului. Ne-a ajutat această directive să uh, urmărim, să identificăm și să eliminăm un număr mare de produse nesigure de pe piață. Pot să spun că niciodată consumatorii europeni nu s-au confruntat cu un asemenea nivel de protecție. Și Nicăieri în lume nu mai există un astfel de sistem integrat între țări și un astfel de sistem și standarde înalte de protecție a consumatorului ca în Europa. Și cu toate acestea, așa cum uh, fosta comisară, doamna Coneva, avea obiceiul să spună, nu există risc zero, întotdeauna e loc și de mai bine și raportul în cauză identifică uh, ce se poate îmbunătăți în acest sens. Sistemul există, bineînțeles că se poate fi îmbunătățit. Al doilea uh, element uh, care ne-a determinat uh, să evaluăm impactul unei posibile reviziri a directivei este această experiență de șapte ani în implementarea directivei. GPSD, împreună cu colegi, cu prieteni din statele membre, cu autoritățile naționale, contacte zilnice pe care le-am stabilit cu ei, comisia de profil și părțile interesate. Am identificat uh, anumite zone și domenii de interes pe care voi încerca să vi le prezint foarte pe scurt, zone în care se poate face mai bine într-un mod uh, mai logic, mai pragmatic, mai clar și mai eficient. Al treilea uh, element care ne-a determinat să ne lansăm în acest exercițiu este faptul că peisajul uh, reglementar reglementărilor în acest domeniu a schimbat uh, foarte mult începând cu 1 ianuarie anul acesta. Doamna Kuhn a vorbit despre schimbările acestea, NFL, noul cadru legislativ. Avem un pachet întreg uh, care Eh, trebuie spus că, practic, eh, față de directivă avem două elemente. Directiva 768 și regulamentul 765. Colegul Macmillan vă va spune mai multe despre decizie și dumneavoastră ne-ați spus că dacă eh, apar noi elemente legislative pentru armonizarea legislativă sau dacă există astfel de inițiative uh, în mod justificat, în acest caz, având în vedere obligațiile operatorilor economici, ei bine, atunci um, trebuie să analizăm cu multă atenție ce consecințe are în acest nou context directiva 768 în relație cu, direct, cu decizia 768 în relație cu GPS de directiva privind uh, siguranța produselor. Uh, practic, uh, ni s-a cerut ca Comisia până în 2013 cel târziu să vină cu un raport și o propunere consolidată ca să se vadă cum se integrează aceste instrumente, inclusiv cu directiva GPSD și în lumina articolului relevant din regulament. Cum se articulează aceste lucruri? De când a intrat în vigoare directiva GPSD, au apărut și alte instrumente legate de punerea în aplicare și cooperare. Mă gândesc aici la regulamente din 2004. În fine, o serie de instrumente și uh, uh, Uh, posibilități care identifică posibilitățile de cooperare sporită între statele membre în acest domeniu. Având în vedere toate aceste lucruri, am hotărât să vedem dacă n-am putea să îmbunătățim, să simplificăm uh, sistemul, să-l facem mai lizibil și așa cum se vede pe următoarea planșă, obiectivul numărul 1 a acestui exercițiu în care ne-am angajat este acela de a găsi și de a propune reguli, norme mai simple, mai clare pentru tot ce înseamnă punerea în aplicare a, a supravegherii pieței. Aceasta este cheia de boltă. Nu ne concentrăm pe norme mai stricte sau pe anumite categorii de produse, așa cum a spus doamna Kun, când vine vorba de armonizare pentru produse nearmonizare, uh, Directiva GPSD este una mai degrabă generală, este o plasă de siguranță și așa trebuie să fie lucrurile. Doamnă președinte, ați vorbit despre anumite produse care atrag copiii. Alte părți interesate au vorbit despre anumite previziuni mai detaliate legate de produsele chimice. Eh, e bine, toate aceste lucruri sunt interesante, trebuie să aibă instrumente specifice însă directiva GPSD, atunci când identifică anumite produse, uh, identifică anumite categorii de produse interesante sau pentru, uh, în sfârșit, pentru consumatori. Produsele pentru copii, de exemplu, sunt o categorie aparte. Însă uh, avem de asemenea categorii cum ar fi persoanele cu nevoi specifice. Nu știu dacă este nevoie de reglementări specifice atât detaliate și aici. În orice caz, pentru statele membre este foarte important să se coordoneze acțiunile și să avem un uh, nivel concurențial uh, uh, echitabil pentru toată lumea. Și, bineînțeles, că când vine vorba de supravegherea pieței, suntem de acord cu ideea că dacă am revizui această directivă, ea trebuie să fie luată în paralel cu tot ce înseamnă supravegherea pieței pentru că uh, o să vorbească colegul Macmillan despre aceste elemente, dar dacă e să vorbim ce armonizăm și nu armonizăm, vreau să vă întreb de ce trebuie o greblă să fie mai armonizată sau mai puțin armonizată decât o suzetă, de exemplu. Uh, Eh, nu știu eu, există idei diferite, ideologii diferite legate eh, de modul în care interpretăm directiva pe de o parte și NLF eh, pe de altă parte. Și bineînțeles că având în vedere aceste diferențe de abordare, vom face tot posibilul ca să ne consultăm cu părțile interesate ca să găsim totuși puncte comune și pasarele. Apoi, uh, acea mandatare standard în cadrul directivei. Practic, e vorba de produsele care nu sunt vizate direct de legislația comunitară. De exemplu, e vorba de standarde pentru uh, produse pentru copii, biciclete, brichete uh, și așa mai departe. Problema este că procedura este extrem de îndelungată și foarte confuză și nu garantează nici cum că progresul tehnologic este luat în calcul sau că realitatea pieței este luată în calcul așa cum trebuie. Al doilea uh, uh, uh domeniu care ar trebui îmbunătățit, identificat de noi, este acel articol 13, uh, măsuri uh, de urgență. E vorba de implementarea uh, unor măsuri care sunt chiar de urgență. Trebuie să fie măsuri temporare, să nu afecteze activitatea economică uh, și, bineînțeles, să nu contravină reglementărilor în vigoare. Bineînțeles, uh, diferențe în diverse, diferitele valori de siguranță pentru produse și o mai bună coordonare a activităților de punere în aplicare. Am auzit mai multe versiuni în diferite comisii de aici legate de modul în care unor se bat cap în cap cele două uh, pachete. O, un IMM din Olanda ne-a arătat uh, o problemă cu o jucărie. Uh, și, de fapt, o jucărie care uh, Uh, uh, o jucărie care în Spania putea fi înghițită, în Olanda putea să fie contundentă și așa mai departe. Deci apar foarte multe elemente diferite în funcție de țări. Uh, dorim totuși ca statele membre, autoritățile de supraveghere a pieței să fie mult mai eficace și să fie mai mare coordonarea între acestea și până la sfârșitul anului ele să încerce să identifice probleme comune, astfel încât consumatorul să fie protejat și, pe de altă parte, și piața internă să funcționeze, să fie protejată. Am menționat, de asemenea, problema diferențelor de supraveghere a piețelor de la o țară la alta, dar și a nivelului de um, protecție a consumatorilor de la o țară la alta cred că putem să sărim peste următoarea planșă, pentru că am vorbit deja elemente prezente acolo. Următoarea planșă interesantă este legată de procesul care uh, începe, în primul rând, o evaluare de impact. În acest moment ne consultăm și consultăm toate părțile interesate în consultări publice. Practic, toate statele membre, aproape toate statele membre, ne sprijină și pot să spun că ni... e destul de jenant faptul că nu avem în acest moment experți, dar încercăm totuși să uh, identificăm uh, uh, experții care ne vor putea ajuta, care vor fi în contact cu noi în permanență și care se vor întoarce la Bruxelles în decembrie la o conferință specială privind revizuirea acestei directive și iată, acolo vom vedea ce se întâmplă cu usurile publice, rezultatul acestor Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. Mulțumesc! Uh, foarte utilă prezentarea dumneavoastră. Și da, uh, cred că e nevoie să uh, revizuim directiva pentru a simplifica. Acum, dau cuvântul următorului virbitor și el este cunoscut de noi în comisie, domnul Jacques Macmillan. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman. <clears throat> It is true I have a... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, am senzația că am mai fost la vreo ședință a comisiei IMCO. Deci, mă simt în largul meu. Mulțumesc secretariatului uh, Parlamentului European pentru că nu a găsit o fotografie cu mine. Vă mulțumesc din, din tot sufletul. Prin urmare, noul cadru legislativ a fost adoptat la 9 iulie. Este vorba despre regulamentul și decizia care au fost deja menționate de către Stefano. Cele două acte legislative au uh, obiective complementare. Regulamentul se referă practic la aplicarea regulilor cu privire și a cu privire, uh, uh, cu privire la supravegherea pieței, iar decizia conține o serie de prevederi care încearcă practic să armonizeze legislația comunitară cu reglementările existente la nivel național. Este vorba despre obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească producătorii, exportatorii, etc. Implementarea supravegherii pieței pentru noi înseamnă, în primul și în primul rând, ajutorarea, ajutarea statelor membre să implementeze regulamentul. Dar înseamnă, de asemenea, și coordonarea pe termen uh, mediu și lung a statelor membre. Asta deoarece pia- supravegherea pieței nu a început uh, la 1 uh, ianuarie 2010 uh, pentru a dura 2-3 zile. Nu, trebuie să funcționeze, să funcționeze pe termen lung. Gradul de supraveghere a pieței se va schimba pe măsură ce situația se va schimba. Prin urmare, implementarea noului cadru legislativ presupune eforturi pe termen mediu și de termen lung. Înseamnă de asemenea aplicarea capitolului 3 al regulamentului 765. În acest capitol uh, este prevăzută și evaluarea produselor ce provin din state terțe. Ne asigurăm așadar că acest tip de control face parte integrantă a supravegherii pieței. Conform deciziei 768, aliniem actele legislative ce vor fi uh, pe viitor uh, promulgate cu definițiile pe care deja le-am uh, promulgat. Asta pentru a avea un cadru cât se poate de concret și unitar. Ideea este că nu putem impune acest nou cadru legislativ nimănui până când prevederile nu sunt incluse în legislația națională. Deja multe state membre uh, respectă re, uh, legislația aceasta, respectă regulamentele existente, chiar dacă ele nu au fost încă implementate în legislația națională. Implementarea imediată a presupus eforturi susținute din partea statelor membre. Statele membre au fost uh, nevoite să identifice autoritățile uh, competente la nivel regional, local, național, pentru ca mai apoi informațiile cu privire la aceste autorități competente să fie transmise Comisiei ceea ce s-a făcut. Fiecare stat membru a creat programe de supraveghere a pieței pe, pentru anul 2010. Fiecare stat membru a creat programe de asemenea pentru anul 2010. Pe de o parte există un uh, program uh, general de supraveghere a pieței, mai există 14 uh, programe de supraveghere sectorială și mai există și alte programe mixte. Majoritatea statelor membre au deja uh, prevederi cu privire la etichetarea CE, care există de câțiva ani de zile. Pentru articolul 41, majoritatea statelor membre au spus că au deja reglementări eficiente în domeniu. Așadar, se consideră că sancțiunile sunt suficiente. Am primit deja o serie de informații care acum trebuie să fie examinate de către comisie. Din păcate, deseori aceste informații nu ne sunt uh, transmise în limbi pe care să le înțelegem, sau cel puțin eu nu le înțeleg pe multe. Așadar, vom mai avea nevoie de timp pentru a procesa toate informațiile. Statele membre au indicat de asemenea faptul că au evaluat uh, reglementările naționale cu privire la supravegherea pieței. 18 state membre și-au anunțat, au anunțat uh, schimbări la nivelul legislației naționale, 12 au creat uh, coordonatori uh, interministeriali. Asta nu înseamnă că celelalte state membre nu aveau astfel de uh, coordonatori interministeriali, ci pur și simplu activitatea lor începuse mult uh, mai devreme. Și există șapte state mem- 17 state membre care au uh, creat uh, coordonări speciale între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței pentru a implementare, reglementarea, regulamentul, acesta fiind un semnal deosebit de pozitiv. Și mai există și nouă state membre care au anunțat uh, restructurarea aprofundată a mecanismelor de supraveghere a pieței. În ceea ce privește implementarea de către uh, comisie, uh, regulamentul se referă la utilizarea RAPEX. În momentul de față, ne dorim o modificare a RAPEX și uh, vom uh, prelua în această modificare a noastră articolele relevante din uh, regulament. Conform articolului 23, ar trebui să avem o bază de dată cu privire la supravegherea pieței. Întotdeauna am spus că vom încerca să folosim ICSMS, o platformă electronică ce a fost creată de statele membre pentru a fi utilizată de toți. În momentul de față, baza de date există, negociem acum modul în care îl în care putem aduce această bază de date în mediul comunitar. Între timp am creat reguli de comunicare pentru statele membre și, că- și comisie acestea funcționează, însă sunt mai uh, laborioase decât uh, decât uh, ar fi necesar. La nivel de supraveghere a pieței am ajutat deja statele membre să creeze programe de supraveghere a pieței. Am încercat să coordonăm toate programele statelor naționale. În acest sens am creat un fel de formular care, din păcate, a fost adoptat uh, prea târziu în anul 2009. Prin urmare, acest formular nu a putut fi folosit de către multe state membre, însă pe viitor acesta va fi formularul de bază care a fost de fapt solicitat de către statele membre. Ca urmare a utilizării acestui formular vom vedea ce fac statele membre în diferite domenii și vom încerca să identificăm uh, Uh, prioritățile comunitare spre deosebire de uh, prioritățile naționale. În funcție de această comparație vom decide care sunt domeniile în care avem nevoie de coordonare, uh, de cooperare sau intervenție. Trecem acum la la modificarea legislației privind uh, obligațiile vamale, însă voi lăsa alți uh, oratori uh, să vorbească despre această temă, care este mm, mult mai puțin familiară mie. Care sunt obligațiile conform regulamentului? Aceste obligații sunt foarte severe. Statele membre sunt obligate, conform articolului 20, să își organizeze propria supraveghere a pieței. În al doilea rând, statele membre sunt obligate să acționeze. Așadar, nu trebuie, statele membre nu trebuie pur și simplu să organizeze un program de supraveghere a pieței, ci trebuie să controleze proactiv piața și să reacționeze în cazul în care identifică produse neconforme. Asta înseamnă că trebuie fie să interzică, fie să distrugă produse, să retragă autorizații, etc. Regulamentul se implementează dincolo de sănătatea și siguranța uh, consumatorilor, se referă de asemenea la mediul înconjurător, la siguranța muncii, etc. Obligațiile statelor membre sunt uh, cât se poate declare în regulament. Mai există și un, uh, un articol care obligă statele membre nu doar să aibă autorita, uh, autoritatea de a supraveghea pieței, ci trebuie să mai și acționeze cât se poate de clar cu privire la uh, la produsele neconforme. Așadar, statele membre trebuie să aibă puterea de a acționa. De asemenea, statele membre au uh, obligația de a informa celelalte state membre, respectiv Comisia, și de asemenea de a-și coordona activitățile, inclusiv cele vamale, cu celelalte state membre. Un alt punct cât se poate de important este acela că acest regulament practic sprijină reglementările sectoriale. Mai există și un uh, proces de evaluare odată ce un produs este uh, identificat într-un stat membru drept fiind periculos. Adică, dacă se constată uh, un grad înalt de periculozitate în cazul unui product, produs, într-un stat membru, celelalte state membre trebuie să, uh, să fie informate și să acționeze în con, uh, consecință. Încă un lucru pe care doresc să să îl subliniez este acela că acționăm conform lex specialis, adică lucrăm caz cu caz. De asemenea, problema este aceea că domeniul de aplicare este foarte larg. Prin urmare, trebuie să stabilim cât se poate de clar care sunt uh, obligațiile, care sunt uh, uh, consecințele existen- uh, ce decurg din aplicarea notificațiilor RAPEX. Putem să spunem că definițiile între toate actele legislative nu sunt foarte diferite. Nu, e drept. Însă directiva nu e același lucru cu uh, regulamentul. Conform regulamentului, agenții economici nu au, uh, conform directivei, uh, agenții economici nu au niciun fel de, de obligație. Însă, conform regulamentului, uh, aceste, acești agenți economici sunt practic responsabili pentru tot ceea ce fac. Așadar, trebuie să, să se citească și să se interpreteze și să se evalueze cât se poate de clar consecințele ce decurg din diferența acte, dintre actele legislative. Uh, Asta înseamnă că uh, există două sisteme, spun unii. Ei bine, nu știu neapărat dacă acest lucru este corect. Multe state membre ne-au arătat că sunt dispuse să implementeze toate acestea își doresc un sistem, multe state membre de altfel încearcă să aplice cele două acte legislative uh, ca un sistem un, unitar, fiind conștiente însă de diferențele care există, ce decurg din fiecare în parte. Însă, cred că directiva trebuie să fie readaptată pentru că s-ar putea ca, în caz contrar, să ajungem chiar la existența a două uh, sisteme diferite. Bine, voi trece la ultimul slide. De-a lungul anilor am trecut de la o, un act legislativ la altul. Am avut mai întâi directiva, mai apoi am avut RAPEX, după aceea am avut un nou proiect de directivă, acum avem noul cadru legislativ. Uh, Așadar, uh, trecem de la un act uh, legislativ uh, la altul. În momentul de față există două acte legislative care ridică următoarea întrebare. Ce facem, de fapt, în ceea ce privește supravegherea pieței? Am aflat din partea statelor membre că își doresc un sistem unic care să le ușureze munca. Simplicitatea, simplitatea este utilă autorităților uh, naționale și, prin urmare, asta trebuie să le oferim. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Macmillan! A fost foarte util pentru noi toți să auzim că implementarea pachetului privind bunurile se îmbunătățește. Anul trecut, Ramble ne spunea că există probleme. Acum, dumneavoastră ne spuneți că lucrurile sunt pe calea cea bună. E bine de, de aflat. Sunt încântată de asemenea de faptul că și dumneavoastră și domnul Soro spuneți că avem nevoie de o revizuire. Există un numitor comun uh, la care au ajuns cele două directorate generale. E bine de știut. E, e clar, știm cu toții de altfel că ne dorim un tip de revizuire. Acum membrii sunt invitați să facă comentarii sau să adreseze întrebări. Doamna Hanslick, mai întâi. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Dacă îmi dați voie, aș vrea să pun două întrebări. Una în numele uh, doamnei raportor, doamna Corholi, care n-a putut să fie prezentă astăzi aici. Corhola, mă scuzați. Dumnea ei dorea să afle care este principala distinție între supravegherea și testarea produselor de consum și a celorlalte produse. Credeți că s-ar putea face o combinare a celor două categorii de produse și ele să fie uh, examinate uh, la fel? Și care ar fi provocarea reprezentată de o asemenea abordare? Care ar fi eventual avantajele ei? Deci dacă am putea să îmbinăm activa și uh, de, uh, regulamentul ce privește supravegherea pieței. Apoi, încă o întrebare pentru comisie. DJ Sanco a pus pe picioare un sistem RAPEX special pentru produsele fabricate în China. Și, în schimb, Uh, se comunică autorităților din China informații despre acele produse fabricate în China care au fost identificate ca fiind periculoase în, Europa și care au fost retrase de pe piața europeană în, în consecință. Vreau să vă întreb exact cum funcționează acest sistem. Este bine folosit? Este eficient? Credeți că ar trebui să stabilim asemenea uh, modele RAPEX destinate și altor parteneri comerciali? În special, aceia dintre ei care uh, fac produse care nu sunt acoperite de aceste uh, texte legislative. Mulțumesc acum, doamna Steiler. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc oratorilor. Eu am o întrebare în ce privește finanțarea. Mi-a plăcut atunci când ultimul orator a vorbit despre mijloacele necesare pentru a putea continua și mie când îmi vorbește despre mijloace mă gândesc și la bani. Știți că în unele state membre, precum în Regatul Unit, se, vorbesc des, se vorbește despre Um, uh, reducerea um, finanțelor publice cu până la 20% și mă întreb care este impactul asupra pieței. În raportul pe care l-a făcut Parlamentul, am uh, putut uh, să citim de asemenea că există nenumărate limitări din punct de vedere financiar de care se lovesc statele membre și vreau să știu mai multe în acest sens. Vă mulțumesc, doamna președintă. Deci, Prima întrebare mai degrabă pentru domnul Soros și următoarea pentru domnul Macmillan. Puteți să răspundeți, vă rog. Domnul Soros. Da. Este o întrebare care poate poate să fie uh, uh bună, ca să spun așa, din punct de vedere a, pentru a reflecta funcționarea administrației. RAPEX pentru China este într-adevăr un sistem foarte eficient pentru că uh, funcționează bine și nu ne costă nimic. Noi beneficiem de informațiile pe care ne le transmit fabricanții de produse din China și autoritățile din China și la rândul nostru le trimitem informații. În China, dacă vrei să fii exportator, ai nevoie de o autorizație din partea autorităților centrale. Și pentru a primi această autorizație trebuie să îndeplinești anumite standarde de calitate și de siguranță. Și apoi sistemul RAPEX a permis uh, autorităților din China să reacționeze chiar și la notificări care uh, privesc un anumit produs în special și credem că acest lucru a fost uh, deosebit de util, uh, mai ales când e vorba despre uh, piețe și uh, um, segmente de piață unde concurența este acerbă. Mă gândesc, de exemplu, la ce s-a întâmplat pe piața uh, jucăriilor în anul 2007, datorită notificărilor noastre, unele firme ori au fost închise, ori și-au pierdut licența ă, la export. Ținem cont de fiecare caz în parte, cum spuneam, transmitem informațiile autorităților, avem ă, sute de rapoarte de anchetă, mii de notificări și e nevoie de uh, mentenență pentru ca acest sistem să funcționeze și de implicare la nivel politic. Și avem mare noroc pentru că peste câteva săptămâni ne vom deplasa la Shanghai și chiar și domnul Harbour, președintele comisiei dumneavoastră, va fi prezent pentru că uh, e important să menținem contactul pentru ca un sistem precum RAPEX pentru China să funcționeze bine. Cred că am explicat suficient de clar faptul că cadrul legal pentru supravegherea pieței are numai de câștigat dacă este cât se poate de uniformizat. Dacă uh, autoritatea legislativă con- continuă să uh, propună noi texte, Uh, um, ar fi poate um, o, o modalitate de a nu mai acorda aceeași atenție tuturor categoriilor de produse, pentru că am riscat să ne concentrăm numai asupra anumit lucru, de exemplu, poate că ați putut să faceți o directivă pentru siguranța jucărilor, dar nu cred că aceasta este uh, calea de urmat e mai bine să avem un cadru bine armonizat care să uh, privească toate produsele. Și, de asemenea, e important să avem reguli uh, în ce privește cooperarea. Pentru că astfel noi putem să obținem uh, din partea statelor membre cât mai multe informații cu putință. Avem reguli frumoase și e bine să le avem, dar dacă aplicăm bine regulile deja existente de atâta timp, este de dorit. Dacă vreți să avem uh, un uh, sistem care funcționează ca un uh, motor bine lubrificat, atunci e bine să vă gândiți la impactul economic și, cum spuneam, să ne concentrăm asupra um, aplicării legislației în vigoare. Vă mulțumesc pentru răspuns dau cuvântul colegului dumneavoastră. Eu vreau să fac două observații. În primul rând, în ce privește testarea produselor. Diferența dintre testarea produselor uh, de consum și a celorlalte produse e mai degrabă o distinție care ține de intensitatea procesului în sine pentru că procedura este una și aceeași. Depinde acum uh, care sunt așteptările tale în urma acestei testări, în urma acestei evaluări de risc a produsului uh, respectiv. În unele cazuri, cerințele pentru produsele de consum uh, sunt, să spun așa, mai severe, mai um, concentrate asupra unui anumit um, etalon decât uh, pentru celelalte produse. Acum, în ce privește finanțarea, nu din întâmplare, în noul regulament există o prevedere care spune că e nevoie de mijloace adecvate. Trebuie să înțelegeți faptul că, chiar dacă avem o autoritate de supraveghere a pieței, care poate să identifice o problemă, ea nu poate să o rezolve dacă nu are resursele necesare. Sperăm că acest nou regulament va avea un impact în ce privește acordarea de uh, resurse financiare suplimentare și asupra felului în care sunt cheltuiți banii deja disponibili. Dar bineînțeles că nu se poate merge um, mult prea mult, vor exista în continuare limitări de ordin financiar și întotdeauna autoritățile, uh, prioritățile politice vor avea ultimul cuvânt. Vă mulțumesc! Da, Într-adevăr, spune președinta, nu câștigi alegeri dacă supraveghezi bine piața. Da, doamna Rulă, îmi pare rău, nu v-am văzut mai înainte. Nu... Da, dar nu contează. Vreau să încep și eu cu scăderile bugetare care, tăierile bugetare care au avut loc încă înainte de criza financiară. Așadar, în pachetul pentru privind mărfurile, constatasem deja că există un buget uh, prea scăzut pentru supravegherea pieței. Și vă întreb acum, formularele despre care vorbeați, cum funcționează ele? Problema este că la nivel european avem prea puține date comparative între supravegherea pieței în diferitele state membre. Dacă am avea aceste date, atunci am putea exercita presiunea asupra statelor membre. Lucrul acesta nu funcționează de obicei pentru că avem prea puține date. Tocmai de aceea mi-aș dori de la formularul dumneavoastră să ne ofere mai multă transparență, până și nouă eurodeputaților. Problema e că în unele state membre supravegherea pieței este descentralizată centralizată și, prin urmare, e și mai greu să se stabilească eficiența mijloacelor utilizate. Asta în primul rând. Prin urmare, cum putem să uh, creăm mai multă transparență? Uh, suntem întotdeauna la uh, stâlpul infamiei în momentul în care apare ceva uh, Uh, apare o problemă. În Germania avem probleme cu uh, ambalarea, cu jucăria, jucăriile și uh, de cele mai multe ori supravegherea pieței practic a fost cea care a dat greș. Însă, din păcate, se dă vina pe legislația euro- europeană. Nu nimeni nu se gândește că poate că ar trebui să, să ofere mai multe re- resurse pentru uh, urmărirea efectelor uh, aplicării regulamentelor uh, europene. În ceea ce privește studiul oferit de Rambol, uh, ne spuneți că nu există probleme legate de definiții. Ei bine, eu sunt foarte, uh, foarte uimită. Pe ce bază ați ajuns la această concluzie? În Germania, spre exemplu, există multe manuale cât se poate de complexe, datorate tocmai uh, existenței unor, unui număr mare de acte legislative. În momentul în care manualele sunt atât de complexe, uh, cu greu funcționează în practică aplicarea acelor reguli. Prin urmare, pe ce vă bazați declarația? Mrs. Rühle. First, I will... Mulțumesc, doamna Rule. Am să-l rog pe domnul Macmillan să facă un comentariu și apoi am să dau cuvântul doamnei Kuhn. Thank you, Chairman. On, on the issue of uh, the Mulțumesc. Când vine vorba de programele de supraveghere a piețelor naționale, programele naționale de supraveghere a uh, piețelor, noi am cerut autorităților să propună un model și ne-am dat seama că exista o problemă cu informațiile. Bineînțeles că noi dorim, Comisia, să avem cât mai multe informații de la Parlament. Suntem practic de aceeași parte a baricadei. De multe ori aveți mai multă informație decât noi și oricum toată lumea are de câștigat. Dar a apărut altă problemă. Nu puteam să dezvolim prea mult sau să facem publică prea multă din această informație. Deci trebuia să stabilim ce uh, autorități naționale o să facă ce controle, pe ce produse, în ce moment al anului. În acest moment, uh, astfel de informații, uh, amploarea acestora ar fi însemnat să ne tăiem sacra, craca de sub picioare. Și era foarte greu să calibrăm aceste lucruri și să vedem câte dintre aceste informații pot să devină publice. Bineînțeles că doream ca multe dintre ele să devină publice, dar cu anumite limite. Și fără să uh, îi alertăm pe cei care urmau să fie inspectați și controlați. Vedeți, aceasta este cumva uh, șmecheria. Decentralizarea. Statele membre se bucură de situații diferite. Unele sunt mai centralizate, altele mai puțin. Uh, Ehm, Regatul Unit are 200 și ceva de autorități, Germania are structura pe landuri pe care o știți. Deci problema este de coordonare, coordonare internă și în acel moment trebuie să se facă niște distinții. Și mie mi se pare interesant să văd câte state membre au pus pe picioare mecanismele de coordinare. Pentru că acestea au înțeles că este singurul mod, eh, mod în care puteau să se descurce singure și deci am încercat să impulsionăm statele membre să se restructureze și să preia cât mai mult răspundere aici. Dar nu se întâmplă peste noapte acest lucru. Va fi nevoie de... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Kun. Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Cum am spus, uh, părțile interesate Uh, consideră că definițiile trebuie să fie uh, aliniate, da, da sunt diferite diferențe între statele membre, dar trebuie cumva să depășim această situație, să armonizăm lucrurile astfel încât să nu, să, uh, să nu pricinuim vreun rău uh, supravegherii pieții, pieței interne. Da, modalitățile sunt diferite în funcție de, stat mem- de state membre. În ce privește transpunerea directivei, unele state uh, au luat în calcul și nou cadrul legislativ. Sper că am răspuns la întrebare. Acum, uh, doamna Kreutzmann, Domnul Colci are ultimul cuvânt. Deci, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Două întrebări. Unu. S-a vorbit despre crearea de rețele între sistemele IT. Când vom avea un progres în domeniul acesta? Am auzit că există diferite tipuri de supraveghere a pieței, uh, descentralizate, centralizate, etc. Doamna Râle nu uh, cerea să, af- să afle informații cu privire la statele membre care au uh, sisteme deficitare, ci întrebarea era aceea cum reușește Comisia Europeană să uh, să oblige autoritățile naționale competente care nu și îndeplinesc uh, responsabilitățile să facă lucrul acesta, să facă mai mari investiții în supravegherea, uh, supravegherea pieței. Deci, cum poate Comisia, printr-o procedură specială, să încerce măcar să înlăture deficiențele, deficitele existente la nivel național. Vă mulțumesc, domnule Kreutzmann. Uh, de fapt, în următoarea parte vom discuta despre supravegherea pieței. N-ar fi bine să, să începem cu uh, vorbitorii de la acea sesiune, a doua, și mai apoi le vom da din nou cuvântul domni, domnilor Solo Macmillan. Pe scurt. Uh, Domnul Macmillan, vreau să fac un comentariu pe scurt uh, ca reacție la comentariul doamnei Kun. Părțile interesate spun că diferențele de definiții și de aplicare nu sunt foarte importante pentru că se descurcă până acum și liniile orientative le permit să facă acest lucru. E adevărat, însă nu toată lumea a înțeles consecințele diferențelor, diferențelor între o direct, uh, directivă și un regulament. Marea majoritate a statelor membre sunt uh, obișnuite cu directive, cu negocieri politice care uh, duc apoi la implementare. Regl regulamentul e foarte diferit. Nu mai apar negocieri aici. Și cred că nu toată lumea a înțeles exact diferențele care apar, pentru că consecințele juridice sunt diferite într-un caz și celălalt. Deci, vreau să spun, multe autorități naționale încă nu au înțeles acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la următoarea sesiune. Următorul vorbitor este domnul uh, Lawson. Eh, director al eh, Departamentului pentru Afaceri, Inovații și eh, Deprinderi din Dragatul Unit. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mă bucur că m-ați invitat la acest atelier. Prima planșă, vă rog. Nu o să mă ocup mult de această planșă, însă puteți să vedeți cum este situația în Regatul Unit legat de cadrul legislativ, autoritățile competente care negociază și cât de multe sunt autoritățile de supraveghere a pieței. În diferitele um, pătrate puteți să vedeți lucrurile mult mai în detaliu. Nu vreau să intru în amănunte și vă las să studiați în liniște uh, documentul respectiv. Vreau să văd uh, mai ales uh, elementele Uh, principale. Timpul ne presează și bineînțeles că apar multe lucruri și în prezentare, putem apoi să vedem în întrebări. În primul rând, provocările cu care se confruntă autoritățile de supraveghere a pieței. În primul rând, a hotărâi, a hotărâ pe marginea unui model uh, este vorba de educație sau de punere în aplicare, uh, cum Uh, uh, reacționează supravegherea pieței, cum se reacționează la plângeri, cum se evaluează riscul, cum se face eșantionarea, care sunt prioritățile, siguranță sau uh, competiție pe piață. Apoi, capacitatea de a împărtăși informații pentru a putea să evaluăm riscurile și să uh, avem și finanțări adecvate. Apoi, cooperarea între agenții, diferite priorități apar, moduri de lucruri diferite, pentru a nu pune prea multe pe umerii furnizorilor. Apoi, eh, complexitatea tehnologică și tehnică a produselor este în creștere, costuri tot mai mari asociate cu testarea, problema cu eh, lipsa expertizei eh, și, bineînțeles, am auzit și ce înseamnă lanțurile globale de aprovizionare, globalizarea, țările terțe și aceste lanțuri de aprovizionare sunt tot mai lungi și e vorba de atribuirea răspunderilor uh, în acest lanț în ce privește conformitatea și, în sfârșit, bineînțeles, nu dorim să protejăm protecționismul și nici, uh, bineînțeles, să punem bețe în roate uh, libere circulații și funcționării pieței. Uh, Uh, acum, ce doresc firmele? Uh, ele doresc reglementări mai bune și, uh, bineînțeles, că trebuie să le ajutăm, să le educăm să-și îndeplinească obligațiile legale. Bineînțeles că trebuie să răspundem plângerilor legitime, dar nu să ne amestecăm în funcționarea pieței. <coughs> trebuie ca sarcina administrativă să fie minimă, pentru un maxim de conformitate. Bineînțeles că trebuie să recunoaștem eforturile sistemelor pe care firmele însele le pun la punct pentru a nu recurge la prea multe inspecții și să cooperăm cu alte agenții în state membre, între state membre, ca să învățăm fiecare din experiențele celuilalt. Uh, apoi, o întrebare interesantă legată de cooperarea cu autoritățile vamale și de frontieră. Uh, Experiența noastră în Regatul Unit este una mai degrabă pozitivă în compararea între aceste agenții specializate. Deci, pe de o parte, vamă și frontieră, pe de altă parte, autoritatea de supraveghere a pieței. Însă, în alte țări, nu uh, este cazul. S-a desfășurat o astfel de uh, cooperare în contextul uh, deciziei 765 și pe 2008. De asemenea, conlucrarea pentru a împărtăși cât mai multe informații între agențiile respective și între autoritățile de supraveghere între ele. Deja autoritățile uh, fac schimb de bune practici în contextul uh, uh, platformei respective. Dorim un nou nivel de protecție juridică uh, pentru informațiile tip VAMAL conform uh, celor mm, care apar în urma implementării deciziei 765 pe 2008 pentru a facilita schimbul de date și, bineînțeles, uh, importanța programului VAM 2013 și cooperarea activă la nivel european între VAM și autoritățile naționale de supraveghere a pieței. Apoi, problema trasabilității și a comerțului pe internet este o problemă din ce în ce mai uh, arzătoare în contextul lanțurilor de provizionare și comerciale uh, globale. Este important să avem un, uh, o profilare bună și o cooperare bună cu importatori fiabili, cu cei care fac comerț în amănunt și în angro pentru că, bineînțeles, e vorba de a-și menține reputația și dacă doresc să o facă, trebuie să fie, aibă și produse conforme. Problema cu internetul este o mare provocare și uh, autoritățile eh, din Regatul Unit de profil uh, încearcă să învețe din experiențele care există deja. Uh, am aflat că eBay, de exemplu, sunt foarte doritori de a face ceva și de a se conforma. Uh, Uh, apoi, pachetul de aliniere care va permite punerea în aplicare mai bună a deciziei 765 pe 2008. E vorba de standardizare care ajută pe toată lumea, pe consumatori și pe producători și pe distribuitori. distribuitori. Nu mai uh, am timp, așa că pentru întrebări sunt la dispoziție cu amănunte suplimentare. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este domnul Ian de Cornic, președinte al Cosec. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc că m-ați invitat la această prezentare, spune domnul de Con. Cred că putem să trecem peste primele planșe, care nu sunt foarte interesante. Uh, trebuie să vă uh, amintiți un element că sunt ofițer de, uh, activ în uh, supravegherea pieței, uh, Uh, din Belgia, dar acum vă vorbesc ca de președinte a ProSafe. Voi face o, o, o explicație, o explicație foarte scurtă. Ce înseamnă această organizație? Așa că, foarte pe scurt, ProSafe este Product Safety Enforcement Forum of Europe, Forumul European pentru aplicarea măsurilor legate de siguranța produselor. Uh, a fost stabilit uh, sau a fost creat în 1990, vorba de o platformă de uh, informații și pentru coordonarea acțiunilor comune. Obiectivul organizației este promovarea unor discuții informale și cooperare transfrontaliere între autoritățile și ofițerii de supraveghere a pieței, împărtășirea de informații și să urmărim cum evoluează aceste inițiative în uh, spațiul economic european. În uh, misiunea noastră uh, spunem că dorim să facilităm cooperarea între ofițerii de supraveghere a pieții pentru a îmbunătăți produsele și serviciile din punct de vedere al siguranței și securității. Încă o dată, nu vorbesc în numele unui stat membru sau unei autorități a lumei. Eu reprezint aici o organizație europeană care nu a reprezentanți, care reprezentant statele membre ca atare, ci ofițeri de uh, uh a pieței. Deci tot ce spun eu nu uh, are vreo valabilitate uh, în sensul unui stat membru sau altuia, dar avem, bineînțeles, o seamă întreagă de experiențe cu acest subiect în Europa. Deci, supravegherea pieței. Uh, Uh, s-a pus întrebări legate de principalele provocări cu care se confruntă aceste activități și autoritățile de profil. Care sunt deci aceste provocări, principalele provocări? Să nu ne amintim totuși care este scopul inițial al activităților de uh, supraveghere a pieței. Uh, pentru că, pe următoarea planșă, puteți să vedeți că avem mai multe de astfel de scopuri sau țeluri. Ne dorim ca pe piață să existe numai produse sigure Bineînțeles, uh, un lucru foarte util și interesant pentru consumatori. Bun, dar trebuie să ne asigurăm și că există un cadru echitabil uh, pentru activitățile și agenții economici. Trebuie ca toți uh, agenții economici să îndeplinească aceleași condiții peste tot în toate țările. Asta este important și pentru activitatea economică în general, pentru industrie și acest lucru în paralel cu asigurarea liberei circulației a produselor într-o piață liberă. Deci dacă vă uitați care sunt principalele provocări cu care se confruntă autoritățile naționale de supraveghere a pieței, e bine, există ceva, uh, o provocare legată de coerența interpretării unor reglementări sau aspecte. În primul rând, definițiile există diferențe între definiții nu foarte mari, dar asta poate să ducă la anumite confuzii pe teren. Uh, de exemplu, ce înseamnă o piață? Se poate discuta uh, foarte mult despre acest lucru. Ce înseamnă o piață uh, sau ce înseamnă un produs pe o piață pe un raft, la un magazin, pus în vânzare și așa mai departe. Deci mai multe aspecte. Apoi, coerența legată de interpretarea obligațiilor. Obligațiile pe care le au uh, producătorii, distribuitorii și uh, comercianții. Și apoi, interpretarea riscurilor. Care sunt riscurile mari? Există mai multe instrumente de a armoniza lucrurile, dacă îmi permiteți? dar există și probleme legate de mentalități, de, de valorile fiecăruia și de percepții. Uh, într-adevăr, una dintre marile provocări uh, se leagă și de resurse. Nu numai resurse financiare, ci resurse umane. Numărul de persoane care activează în acest sector. Și se pune mereu problema uh, lipsei resurselor umane sau financiare. Uneori, unii cred că e vorba numai despre unul sau dintre altele, din, unul sau celălalt dintre aspecte, însă trebuie amândouă luate în considerare. Să nu uităm nici uh, capacitățile și experiența, expertiza diferitelor, diferiților ofițeri din diferitele țări și aici sunt multe de făcut. Și mă duc la următorul uh, slide. Bune practici este important ca statele membre să lucreze împreună, să împărtășească, să folosească de resurse comune. Asta înseamnă acțiuni comune. Statele membre lucrează împreună și folosesc capacitățile reciproc când vine vorba de resurse umane și financiare. Am avut un proiect numit The Book sau Cartea, Cartea uh, supravegherii pieței, care a fost uh, pus uh, la punct de EMARS, care este Enhancing Market Surveillance Through Best Practice. Aici au fost implicați ofițeri de supraveghere a pieței din diferite țări care s-au reunit, au discutat Uh, și au încercat să evalueze importanța diferitelor abordări care există. Avem foarte multe informații și experiențele sunt diverse și multiple, trebuie să le și putem folosi. Apoi, trebuie ca aceste programe și proiecte să fie publice, dar nici să anunțăm pe cine o să controlăm și pe cine o să inspectăm, bineînțeles. Uh, Uh, în orice caz, când există riscuri dovedite, trebuie să informezi uh, persoana sau entitatea respectivă, apoi să o uh, avertizezi și apoi să iei măsuri. Este mult mai simplu dacă ar fi suficient numai să informăm și persoana să știe sau entitatea să știe ce trebuie să facă atunci când nu este în conformitate. Uh, cooperarea cu autoritățile vamale este absolut esențială, însă deseori agențiile respective nu au aceleași priorități. Există o lipsă uh, de cunoștințe tehnice uh, și chiar o problemă de vocabular. Noi, eu știu una, cei de la Vămi știu altua, deci nu trebuie niște liste comune pe care să le putem bifa, cu care să ne descurcăm. Analiza de risc nu pentru a vedea dacă un produs este periculos, ci dacă un anumit produs, anume produs, de undeva, ar putea fi nesigur. Devinte de unde a fost produs, de țara unde el se găsește, de punctul de intrare în care intră, deci în care intră pe teritoriul european, vămile trebuie să știe, să poată să identifice astfel de situații o uh, supraveghere eficientă a pieței, trebuie să te apropii, asta înseamnă că trebuie să apropii cât mai mult de sursă și să uh, împiedici cât mai în amonte posibil intrarea pe piața europeană a unor astfel de pro- produse. Și că nu trebuie să ajungem la, modul, la momentul în care aceste produse sunt deja uh, comercializate și se găsesc pe rafturile uh, magazinelor avem mai multe posibilități uh, de a uh, eventual de a interzice anumite produse. Apoi când vine vorba de produse cumpărate online, e vorba de importuri private din afara spațiului economic european. Mai sunt posibilități de a interzice un produs în mod permanent, dar există mai multe posibilități, cum spuneam. Uh, asta nu trebuie, bineînțeles, să aducă obstacole în calea activităților comerciale. În orice caz, e mai bine să avem un nivel de siguranță sporit decât să facem, să interzicem anumite produse. Ne trebuie o legislație armonizată, proceduri armonizate, un angajament privind resursele și o coordonare atât internă cât și externă la nivel european și la nivelul statelor membre. În sfârșit, pe ultima pagină vedeți importanța uh, nivelului european a legislației, supravegherea efectuată la nivel național și asta înseamnă practic găsirea uh, unei punți între cele două, coordonare, proceduri, acțiuni, o bază de date comună. În sfârșit, s-a spus că nu poți să câștigi alegeri cu subiecte cum ar fi uh, uh, supravegherea pieței, dar cu siguranță poți să pierzi o alegere din aceeași cauză. Vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte de acord cu dumneavoastră. Îmi pare rău că v-am dat un timp foarte scurt pentru prezentări atât de importante, atât de utile, dar asta e viața. Am putea să stăm aici zile și nopți să dezbatem acest subiect, însă pot să vă spun că în plenară, de obicei, uh, parlamentarii n-au decât un minut la dispoziție, deci trebuie să învețe să fie foarte succinți. Următorul vorbitor este de la DG Taxud, și ați menționat importanța cooperării între aceste eh, diferite eh, directorate, așa că imediat îi dau cuvântul doamnei Caroline Ederi, eh, șef de unitate. Taxud, mulțumesc! Thank you very much. I would like to thank you for... Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea de a spune câteva lucruri despre rolul reglementărilor vamale în cadrul acestei directive. De asemenea, vă voi spune câte ceva despre inițiativele noastre în acest domeniu. S-a spus deja că autoritățile vamale joacă un rol din ce în ce mai important în ceea ce privește supravegherea pieței, în special că acum au noi uh, obligații conform uh, regulamentului 765. Acesta este noul rol oferit uh, autorităților uh, vamale, care inițial se ocupau doar de colectarea taxelor. În momentul de față, autoritățile vamale încep uh, să aibă responsabilitatea de a proteja Uniunea Europeană și cetățenii europeni. Odată ce bunurile ajung în Uniunea Europeană, ele pot circula liber pe piața internă. Pentru a ne asigura că produsele importate neconforme nu sunt uh, puse pe piața internă, e uh, logic să demarăm o serie de teste, verificări, înainte ca acestea să fie puse în circulație și în acest sens autoritățile vamale pot avea un rol important. Unul dintre obiectivele reformei uh, legislațiilor privind autoritățile vamale este acela de a ne asigura că nu creăm uh, bariere comerciale. Prin urmare, trebuie să uh, demarăm cât mai repede, eficient aceste verificări la uh, vamă. Trebuie să facilităm comerțul și în același timp să nu permitem produselor non-conforme să intre pe piața internă e important să avem reguli simple, armonizate, care se aplică la supravegherea pieței. Dacă reușim să avem un sistem unic, cu atât mai bine. Noi încercăm să avem o abordare armonizată a controlelor vamale în ceea ce privește uh, siguranța produselor. Tocmai de aceea se spunea deja că autoritățile vamale din uh, statele membre au organizat deja un grup de lucru care va crea linii directoare în acest domeniu al siguranței produselor. Acest uh, Um, grup de lucru este finanțat de Customs 2013. Uh, Am identificat deja în urma acțiunilor uh, noastre faptul că avem nevoie de o cooperare strânsă între autoritățile de supraveghere a pieței și cele vamale. În al doilea rând, trebuie să facem schimb de informații și de bune practici, atât în ceea ce privește cooperarea, cât și uh, cooperarea cât și controlele și, de asemenea, în al treilea rând, avem nevoie de o mai bună gestionare a riscurilor și de o îmbunătățire a controlelor. Am început să colaborăm în 2008, atunci am organizat un prim seminar la care au luat parte atât autoritățile de supraveghere a pieței cât și autoritățile vamale. Am decis în cursul acelui, acelui seminar că avem nevoie de linii directoare pe care le vom uh, crea prin intermediul acestui proiect pe care l-am demarat anul trecut. Sunt uh, implicate în acest grup de lucru toate statele membre și Norvegia de asemenea. Obiectivul nostru este acela de a le explica autorităților vamale care, este, care sunt noile lor responsabilități conform uh, regulamentului care a intrat în vigoare anul acesta. De asemenea, încercăm să monitorizăm situația din diferitele state membre Acolo există diferențe între statele membre, există diferențe mari în ceea ce privește mecanismele de supraveghere a pieței, în ceea ce privește tipurile de colaborări existente și unele uh, Uh, unele state membre încă nici măcar nu au început aceste tipuri de colaborări. De asemenea, încercăm să aflăm care, este, care sunt resursele necesare pentru autoritățile vamale. Până acum, uh, după discuțiile care au început în 2009, am reușit să uh, pur și simplu trasăm ideile generale ale ideilor care vor sta la baza liniilor directoare. Acestea vor fi publicate în anul 2011. Prin urmare, încercăm încercăm să îmbunătățim controlele, încercăm să promovăm cooperarea. Prin urmare, odată ce o autoritate vamală identifică un, un produs non-conform, această autoritate trebuie să știe cu cine trebuie să ia legătura pentru a transmite mai departe informația. De asemenea, încercăm să creăm criterii de risc comune în întreaga Uniune Vamală și încercăm, de asemenea, să obținem date actualizate și uh, să extindem informațiile asupra mai multor uh, sectoare care se dovedesc a avea nevoie de uh, controle specifice. De asemenea, încercăm să monitorizăm activitatea, rezultatele acestor activități și, de asemenea, să ajutăm statele membre în ceea ce privește implementarea controlelor moale. Acesta este grupul de lucru, proiectul pe care l-am demarat anul trecut. Acestea sunt obiectivele noastre. Pe viitor uh, vom uh, lucra și asupra vânzărilor electronice, pe cale electronică. Această temă este din ce în ce mai importantă până și pentru autoritățile vamale. Vânzările uh, pe internet Uh, practic uh, generează un număr mai mare de uh, produse care ajung la vămile, la granițele Uniunii Europene și în momentul de față ne dăm seama că trebuie să ne readaptăm metodele de lucru pentru a face față provocărilor care decurg din aceste tipuri de vânzări. Luna viitoare vom organiza un seminar la Paris cu autoritățile din Franța pentru a vedea care, este, care sunt practicile deja implementate în diferitele state membre în ceea ce privește vânzările electronice. Problema este legată și de produsele care încalcă practic uh, dreptul de autor, însă de asemenea încercăm și în acest domeniu să creăm linii directoare pentru controlarea produselor. Acestea sunt proiectele noastre de viitor. Un alt element uh, este cel reprezentat de comerciantul de încredere. Vă spuneam că nu doar autoritățile publice trebuie să se ocupe de uh, Uh, asigurarea sigur, de verificarea siguranței produselor, ci de asemenea și uh, furnizorii trebuie să aibă grijă ca produsele lor să fie conforme. Prin urmare, pe viitor vom încerca să promovăm ideea, această noțiune de comerciant de, încar, uh, de, de încredere, care se va lega practic de ideea siguranței produselor și de siguranța furnizorilor. Vă mulțumim. Trecem la următorii doi uh, vorbitori, de fapt ultimii doi pentru ziua de astăzi. Urmează Steven Russell, secretar general al ANEC. Și Tania Vandenberg poate să vorbească, dar uh, Steven Russell are acum cuvântul. Uh, I should... Bună ziua tuturor! Vreau să spun că vorbesc în numele ANEC, noi avem un punct de vedere uh, unic în ce privește nevoia de a revizui această directivă. Avem o poziție comună. Ne dorim să protejăm interesele consumatorilor și mă bucur că mai avem și un alt coleg în public. A fost spus deja că această directivă a fost un succes, dar ca orice altceva în viață este loc și de mai bine. Apoi, în ce privește standardizarea, raportul Coșusnic a fost adoptat ieri la comisie și am putut să vedem care sunt punctele slabe și care sunt aturile sistemului actual de stabilire de standarde. Noi am analizat propunerea inițială a comisiei care uh, stabilea anumite standarde, dar știm că acea hotărâre, acea decizie a comisiei nu avea un caracter uh, obligatoriu. De asemenea, mai sunt probleme din cauza faptului că aplicarea acestor standarde uh, este opțională și nu există nicio garanție că um, toate statele membre vor aplica aceleași standarde. În plus, ar trebui ca articolul 13 în ce privește măsurile în caz de urgență să fie clarificat, pentru că, um, potrivit acestui articol, măsurile respective nu pot să fie prelungite, chiar dacă încă nu, nu s-a găsit încă o soluție pentru a contracara un risc identificat, cel puțin potrivit standardelor europene. Noi credem că toate deciziile în ce privește protecția consumatorilor trebuie să fie luate de autoritățile locale de supraveghere a pieței. De exemplu, în ce privește soliștii de muzică, La nivel comunitar, totul se face într-un mod vag, generalizat. Și noi credem că autoritățile de supraveghere, de reglementare la nivel local ar trebui să se ocupe, cum spuneam, de tot, pentru că astfel lucrurile ar putea să fie mai bine țintite, mai precise. Apoi, nu există o procedură oficială pentru a formula o obiecție la uh, standardele stabilite. Următorul slide, vă rog. Noi facem mai multe propuneri. În primul rând, ar trebui ca prevederile din directiva cu privire la produsele care au o legătură cu sectorul energetic să fie incluse în directiva uh, GPS. Apoi, credem că ar trebui să existe un forum de consultare care ar permite părților uh, interesate și principalilor beneficiari să se exprime în ce privește standardele. De asemenea, toate cerințele din noul cadru legislativ în ce privește o, o formularea unei obiecții um, oficiale ar trebui să fie incluse în uh, directiva GPS. Și, așa cum am mai spus, trebuie să putem să uh, implicăm mai mult actorii din societate prin acordarea unei finanțări uh, co co uh, corespunzătoare în tot uh, procesul decizional. În ce privește acum evaluarea conformității? Din câte am putut noi observa, directiva nu permite să alegi un anumit nivel de conformitate atunci când se efectuează evaluarea pentru a putea analiza un anumit risc pe care îl poate pune un produs. Și acest lucru este valabil chiar și pentru acele produse care riscă, care sunt susceptibile să aibă, o, să fie foarte periculoase. În unele cazuri se pot um, obține, se pot stabili nivele de um, evaluări de risc mai mari decât în modulul A, dar ele nu sunt garantate în cele mai multe cazuri și în anumite uh, situații, ca de exemplu atunci când s-a făcut evaluarea de risc a jucăriilor, ar trebui să poată să fie implicate în aceste evaluări și părți terțe. Noi credem că atât pentru bunuri, mărfuri, cât și pentru servicii, trebuie să existe o, un singur cadru legislativ. Pentru că siguranța um, serviciilor nu intră în domeniul de um, acoperire al cadrului legislativ actual. Și atunci când avem mai multe uh, accidente și uh, cazuri de răniri pentru un produs anume care nu i dă de acoperire a Uh, directivei, ne dăm seama cât de important este să avem un uh, evantai cât mai larg de produse incluse în domeniul de aplicare al acestei directive. În ce privește supravegherea pieței, noi ne dorim să existe un cadru european pentru supravegherea pieței. S-a spus deja că este nevoie de mai multă cooperare. Noi spunem că degeaba avem cele mai bune standarde în Europa dacă nu există o supraveghere a pieței în consecință. Da, există autorități naționale de supraveghere a pieței, dar, așa cum a arătat și un raport IMCO de anul trecut, în multe state membre, aceste autorități naționale de supraveghere ale pieței nu au finanțarea necesară pentru a-și desfășura bine activitatea. și cum nu pare să fie o prioritate pentru majoritatea eh, statelor membre, acești bani niciodată nu vor fi suficienți. Autorita- eh, supravegherea pieței este eficientă numai atunci când statele membre îi acordă suficient atenție și atunci când ele fac schimb de informații. De asemenea, credem că important să se ia mătu, măsuri pentru ca produsele periculoase să fie repede identificate. Prin urmare, credem că ar fi o idee bună ca cerințele referitor la obligațiile fabricanților din decizia 768 din 2008 să fie incluse în directivă pentru a avea o mai bună trasabilitate a produselor. De asemenea, ar trebui să ne gândim la toate acele uh, noi tehnologii, la toate acele baze de date care nu respectă neapărat dreptul la viața privată și acestea au un anumit grad de periculozitate și ar trebui să poată să fie evaluate. Nu există un sistem la nivel european care să permită consumatorilor să um, uh, notifice un anumit uh, risc, să vorbească despre produsele periculoase. Și în încheiere am să vă, o să vă arătăm câteva produse, de exemplu, aceste produse cumpărate pe piața din Grecia, care de fapt sunt rechizite școlare, seamănă cu jucăriile, îi atrag pe copii, dar dacă nu există o definiție uh, standardizată la nivel european a produselor care sunt destinate copiilor, atunci este greu să știi dacă asemenea produse, care de fapt sunt rechizite și nu jucării, îndeplinesc condițiile necesare pentru ca ele să fie puse între, în mâinile copiilor, pentru că standardele și normele de îndeplinit pentru uh, jucării nu sunt aceleași cu alte produse care nu sunt specific destinate copiilor. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Da, uh, vorbitorul, dacă mai permiteți 10 secunde ca să vă arăt ultimele slide-uri. Deci, concluzia noastră este că această directivă a, a fost un succes, a permis uh, să se prevină mai multe riscuri pentru sănătatea consumatorilor și a permis o mai bună protecție a consumatorului în general, însă este nevoie de o aplicare mai eficientă și mai eficace a regulilor. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Acum vreau să dau cuvântul ultimului orator de astăzi, care vine din Danemarca, ca și mine, doamna Trax. Members of Parliament, ladies and gentlemen. Mulțumesc foarte mult, dragi membrii Parlamentului, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că mă ați invitat Business Europe ca să prezentăm uh, viziunile noastre privind uh, directiva, privind uh, siguranța produselor și supravegherea pieței. Ambele acte se referă la același subiect și este foarte clar că probleme cu siguranța produselor au apărut. Noi dorim produse sigure și că aici și cetățenii, dar și firmele au interese comune. Poate că nu avem aceleași soluții de propus, dar cred că putem împreună să ne obținem scopul comun. În ianuarie a început uh, a intrat în vigoare acel uh, Good Package, care permite o uh, supraveghere a pieței din punctul de vedere al regulamentului și care va spori uh, supravegherea pieței, bineînțeles cu concursul statelor membre. Este important să înțelegem că există în lațul de aprovizionare mai multe, uh, mai multe părți și fiecare are rolul său și, bineînțeles, cooperarea este absolut esențială, deoarece de aceea statele membre trebuie să există presiune asupra statelor membre ca să aibă suficiente resurse pentru supravegherea pieței și să se asigure că cerințele sunt aplicate și interpretate în mod omogen pe tot cuprinsul Europei. Este foarte importantă coordonarea și cooperarea uh, dintre entități, inclusiv cele la nivel european, cum ar fi EMAS. Este important să avem reguli mai stricte, cum ar fi cele legate de certificarea uh, terților. Dar aceste reguli nu vor duce la produse mai sigure în sine. Bineînțeles că uh, avem nevoie de a consolida sistemul nostru. Însă nu trebuie să cădem în capcana uh, birocrației. De aceea, autoritățile trebuie să se asigure că există o supraveghere a pieței eficientă și să se asigure că cooperarea transfrontalieră funcționează. Supravegherea pieței nu poate ea să facă totul. Principala uh, nevoie este ca uh, produsele comercializate într-un anumit loc să îndeplinească anumite reguli de conformitate. De, asem- de aceea, legislația trebuie să fie clară și fără ambiguități. Firmele uh, <coughs> sunt uh, uh, bucuroase că există astăzi cadrul legislativ clar și simplificat. Deci, avem nevoie oare de alinierea directivei uh, privind uh, la uh, noul cadru legislativ, în opinia Business Europe nu trebuie să ne pripim. Cel mai important este să folosim așa cum trebuie legislația existentă și în mod uniform. Ar fi bine mai întâi să câștigăm ceva experiență cu noua, uh, noile cerințe din cadrul pachetului bunuri, Goods Practice Package și apoi să vedem cum se descurcă operatorii economici și care este situația cu trasabilitatea. Practic, să nu uităm care au fost bazele care au stat la crearea celor două acte legislative. Cred că directiva starea sa actuală funcționează destul de bine. Numărul de notificări a crescut, Asta înseamnă o mai mare sensibilizare și anumite domenii au fost subliniate ca importanță. Deci, instrumentele există. Însă, trebuie să ne, ne gândim dacă este bine uh, să uh, dacă instrumentele existente funcționează și dacă nu cum, cumva pot fi să fi uh, îmbunătățite. Business Europe a făcut o serie de propuneri în acest sens și au existat și consultări online. online. Business Europe a uh, răspuns și ea la această tendință și a participat la aceste consultări. Este vorba de un cadru legislativ nou, dar atunci când apar noutăți, atunci când apar modificări la cadrul legislativ, trebuie să existe valori de impact. Alte directive se ocupă de alte aspecte care au impact asupra produselor, de, de, designul acestuia și așa mai departe, cerințe cum ar fi cele legate de produsele chimice. Trebuie luate în calcul toate aceste lucruri pentru a avea coerență și uniformitate în toate țările. Business Europe sugerează să avem o viziune coerentă Uh, inclusiv politică, asupra siguranței produselor, care, bineînțeles, să asigure interesul public, dar și cel al firmelor și a agenților economice, economici. Avem nevoie de un mediu sigur și clar în care putem să acționăm, inclusiv juridic, bineînțeles și capacitatea de flexibilitate și acțiune rapidă. Firmele au nevoie de flexibilitate. Dacă apar uh, Uh, cerințe prea stricte, prea tehnice, atunci poate să fie blocată inovația, poate să fie blocată creativitatea. Există anumite cerințe uh, standard care apar deja în legislație, apare apoi uh, în, legisla- în directiva respectivă o serie de, apar o serie de garanții și plase de siguranță. Ele sunt suficiente pentru a ne asigura că răspundem în fața riscurilor. Directiva este un fel de umbrelă care permite standarde minime în acest sens. Folosirea acestor standarde permite producătorilor să respecte regulile în acest sens. Și, bineînțeles, să găsească și soluții practice. Standardele, în principiu, sunt și continu- vor continua să fie voluntare. Noi am dori o o formulare și o implementare mai rapidă a standardelor în Europa și să avem cerințe uh, mai specifice pentru anumite produse. Însă acest proces nu trebuie să fie pripit. Avem nevoie de consultări cu părțile interesate. O evaluare de impact este esențială. Aceste standarde nu trebuie să devină ceva obligatoriu pentru produse dacă există o serie de cerințe permanente pentru anumite categorii de produse, ar trebui să se urmeze procesul legislativ firesc și normal și nu e nevoie de acte legislative suplimentare. Și aceasta ar putea chiar să dăuneze unui mediu democratic și ă, echilibrat când apar prea multe detalii. Bineînțeles că agenții economici, firmele uh, cer uh, proporționalitate și flexibilitate. Aceasta pentru toate produsele. Și vorbim despre trasabilitate aici. Aici firmele au un rol important de jucat trebuie ca aceste uh, informații să fie furnizate autorităților care o cer. Este important ca cadrul legislativ să definească drepturile și obligațiile, uh, uh, însă nu trebuie să copiem mot-a-mot ce apare în pachetul bunuri. Deci, în sfârșit, avem nevoie de o supraveghere a pieței uniformă, coerentă, un cadru legislativ <coughs> stabil, uh, nu lucruri suplimentare sau în plus față de directivă, flexibilitate, proporționalitate, iată toate atâtea elemente cheie și pentru a avea cerințe anumite pentru specificații pentru un produs, firmele doresc echitate și echilibru. Vă mulțumesc foarte mult! Eh, Rush, eh, time pressure. Vă mulțumesc tuturor, îmi cer scuze, avem un... Uh, avem puțin timp la dispoziție, am avut puțin timp la dispoziție. De fapt, nu mai putem să rămânem aici în sală pentru că va începe o nouă ședință aici la 12 și jumătate. Mai există un coleg care dorește să ia cuvântul. Prin urmare, domnul Marta Bela are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu știu dacă întrebarea mea este mai bine adaptată pentru reprezentantul DJ Sanco sau despre, pentru domnul Cunic. Apropo de sistemul RAPEX, statele membre au ocazia să informeze Comisia Europeană și prin intermediul ei pe celelalte state membre atunci când un produs este periculos. Vreau să știu dacă statele membre chiar folosesc această procedură, dacă da, cum se desfășoară lucrurile în mod concret și dacă există și o, o, un timp de răspuns scurt, o reacție rapidă. Are Comisia posibilitatea de a obliga statele membre să retragă produsul respectiv de pe piață? Sau pot statele membre să uh, reacționeze de la caz la caz? Mulțumesc. Haide. Ganz kurz, ich hab... Pe scurt, tocmai am aflat că de la începutul anului acestuia um, formularele RAPEX nu mai sunt traduse. Și asta generează probleme. Care este părerea Comisiei? A existat deja o întrebare adresată Comisiei pe această temă, însă Comisia nu a furnizat un răspuns. Doamna Hanslick, doriți să interveniți? Foarte scurt. Vă mulțumesc foarte mult. În numele doamnei Corhola, dați-mi voie să adresez o întrebare cu privire la produsele care sunt achiziționate pe cale electronică, prin internet. Există deja îngrijorări cu privire la supravegherea acestor produse uh, și, prin urmare, se pune întrebarea dacă această problemă poate fi rezolvată prin intermediul unor supravegheri mai eficiente ale produselor cumpărate pe internet. Nu mai avem timp să primim răspunsurile necesare și, prin urmare, vă fac următoare, pro, următoarea propunere. Voi transmite mai departe întrebările dumneavoastră și vă voi furniza mai apoi răspunsurile. De asemenea, mă voi asigura că atât eu cât și raportorii din umbră vom continua dialogul cu cei responsabili pe această temă. Vă mulțumesc pentru prezentă, prezență, îmi cer scuze că suntem atât de constrânși uh, de timpul uh, pe care ne-a fost uh, pus la dispoziție și vă urez o zi bună. La revedere!